date. Domnilor și domnilor, procesul verbal al ședinței din 23 martie 2009 a fost distribuit. Aș vrea să știu dacă sunt observații legate de acest proces verbal. Nu este cazul. Procesul verbal al ședinței din 12 martie este adoptat. Domnul